Non, non, non, non, non. Bien, mes chers collègues, je vous propose de... Dragi colegi, vă propun să deschidem lucrările Comisiei Bugete și vă rog mai întâi să mă scuzați, dragi colegi, pentru că astăzi a fost nevoie să avem o reuniune a coordonatorilor mult mai lungă decât se prevăzuse. Din uh, motive tehnice, legate de proiectul de buget rectificativ al Parlamentului. Am reușit să ajungem la un acord între coordonatori în privire cu rezolvarea acestor dificultăți tehnice și vom vorbi despre acest lucru după audierea care va avea loc acum la orele 11 iar votul cu privire la bugetul rectificativ va avea loc de la orele 11 și în dosarele pe care le-ați primit veți mai primi niște noi amendamente pe care ni, le, ni le va prezenta și ni le va explica imediat raportorul. Acum avem alt vot. Trebuie să votăm acum proiectul de aviz legat de raportul anual pe 2008 în legătură cu politica externă și de securitate comună. Doamna Nadejda Neinski este raportor, va lucra, a lucrat pe acest subiect, însă colegul Gualtieri ne-a prezentat raportul ieri și cu el vom trece acum la vot. Dacă sunteți pregătiți, Vă rog să uh, luați lista de vot, votul raportului Neinski-Gualtieri. La alineatul 1 există un amendament, amendamentul 1 al domnului Gualtieri. Pentru. Împotrivă. 1, 2, 3, 4. Abțineri. Nu sunt abțineri, majoritatea este pentru. Se adoptă. Alineatul 2, amendamentul 2, doamna Vertman. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă. 1 Împotrivă, abțineri, nu sunt abțineri. Felicitări doamnei Vertman la alineatul 8, amendamentul 3 al domnului Gualtieri. Pentru, împotrivă, 1, abțineri, nu sunt abțineri, majoritate zdrobitoare, se adoptă. La alineatul 9A9, amendamentul 4, semnat de, domnul, de domnii Gualtieri și Bărie, pentru, împotrivă, 1, 2, împotrivă, abțineri, nu sunt abțineri, se adoptă cu majoritate de voturi. Supun la vot acum raportul astfel modificat. Pentru. Mulțumesc. Împotrivă. 1. Abțineri. O abținere. Mulțumesc. Așadar, raportul se adoptă și îl felicit pe domnul Gualtieri. Trecem acum la punctul 19 de pe ordinea de zi. Este vorba de situația din Haiti după tragicul cutremur care a avut loc acolo. Știți bine, Comisia Europeană a trebuit să ia niște decizii de urgență. Printre acestea se numără și consecințele financiare și, într-o oarecare limită, Comisia are posibilitatea de a pune în aplicare creditele care figurează în bugetul 2010, însă, probabil, dat fiind caracterul atât de grav al acestei tragedii și date fiind consecințele sale pe plan uman, economic și social, Uniunea Europeană va ă, trebui să se mobilizeze financiar. De aceea, era foarte important să reușim să îi ascultăm aici pe uh, domnul Manservisi de la Direcția Generală Dezvoltare și pe domnul Tsang de la Direcția Generală ECO. Și le mulțumesc pentru participare. Trebuie să vă spun că am invitat și alte comisii din Parlament, și anume DEVE și AFET, care urmăresc îndeaproape această problemă le-am invitat să participe la acest schimb de opinii dacă doresc. Am să dau acum cuvântul domnului Manservisi și îi mulțumesc pentru prezență în același timp. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru invitație. Cred că nu am să vorbesc mult, vreau doar să vă uh, prezint fundalul situației acesteia și să vă prezint și primele reacții ale Comisiei. În primul rând, situația din Haiti. Știți că comisarul de Hucht a fost în Haiti, însoțit de mine și de Peter Zangl, săptămâna trecută, ceea ce ne-a permis să uh, recapitulăm, în primul rând, situația și, în al doilea rând, să vedem care este coordonarea cu ceilalți parteneri. Ce am constatat este absolut dezastros și tragic. Aproape o treime din orașul Port-au-Prince este distrus și un număr foarte mare de persoane sunt strămutate chiar în cadrul orașului. Situația este foarte dificilă. În același timp, trebuie să spunem faptul că toate acestea au fost mediatizate, într-adevăr, foarte puternic. Cu toate acestea, în această țară demnitatea locuitorilor din capitală și a locuitorilor din Haiti se manifestă foarte puternic. Adică am fost foarte uimiți de capacitatea acestor persoane de a se mobiliza și de a organiza un reînceput de viață socială, de viață economică, de a se mobiliza pentru a favoriza reconstrucția. Nu există doar partea întunecată, există și un element foarte pozitiv și anume un început de responsabilizare a haitienilor. Al doilea aspect care nu este neapărat foarte mediatizat este că situația nu este chiar atât de tensionată zilele acestea, cum am putea crede. Adică atunci când ajutorul nu ajunge, când apa, când hrana nu este suficientă, există tensiuni, sigur, dar atunci când aprovizionarea se face în mod regulat, haitienii sunt foarte organizați și stau la rând pentru a primi apa, pentru a o colecta în cisterne și pentru a uh, se organiza fără agitație. Prezența poliției și a armatei este supradimensionată în anumite locuri față de realitatea problemei. Acesta ar fi contextul. Este o tragedie, însă există și elemente care nu sunt foarte mult mediatizate. Și în al doilea rând vreau să mă refer la eficacitatea coordonării ajutorului internațional. Aceasta este fundamentală, reprezintă o parte a soluției, bineînțeles. Ajutorul umanitor și ajutorul de urgență trebuie să se desfășoare în mod continuu și uh, eficient, însă neapărat coordonat, ca să nu existe o concurență, așa cum se întâmplă în situațiile de criză. Și este vorba mai ales de o coordonare bună cu ONU. Presa a prezentat uh, pozitiv intervenția anumitor parteneri, mai ales cei americani și canadieni, susținuți de AMISTA, de misiunea uh, Națiunilor Unite, care au permis o distribuire coordonată și în siguranță a ajutoarelor. Această situație se va schimba progresiv pentru a se ajunge la o coordonare mult mai bună a ONU și uh, la această coordonare va putea să se alăture toată lumea mai ales pentru faza viitoare și anume identificarea taberelor care va permite persoanelor strămutate să își găsească reperele ceea ce se va, uh, uh, vă va prezenta colegul meu, Peter, care se referă la uh, situația umanitară și va trebui ca împreună cu guvernul să planificăm următoarea fază. Adică reluarea bunei funcționări a autorităților publice și reorganizarea țării în jurul orașului Port-au-Prince. Și sigur că și restul Haiti are nevoie de administrație și uh, de, de demararea reconstrucției. Primele acțiuni ale Comisiei și ale Uniunii Europene sunt uh, concentrate pe trei niveluri. În primul rând, ajutorul de urgență umanitar, despre care vă va vorbi domnul Zanglă imediat. În al doilea rând, nu este vorba de o etapă temporală, ci ceva care trebuie să fie conceput punctual, este vorba de ajutorul de urgență neumanitar. Uh, ceea ce s-a discutat în misiunile noastre, în întâlnirea cu președintele Preval, este vorba de cum anume putem ajuta guvernul și statul haitian să își reintre în funcțiile de guvernare. Să redevină un centru de guvernare și de furnizare de servicii. Așadar, construcția capacităților statului face parte din prima fază a acțiunilor de urgență cu caracter neumanitar. Și aici, ca angajament politic, Comisia a, afișat o cifră de 100 de milioane de euro care pot fi puse la dispoziție foarte rapid pentru acest obiectiv. Și cel de-al treilea nivel este cel al termenului mediu și al reconstrucției propriu-zise. Această construcție va fi făcută uh, în cadrul unei conferințe convocate în luna martie, care a fost pregătită printr-o conferință de la Montreal luna trecută. Pentru aceste două faze s-a afișat o sumă de 100 de milioane pentru asistența imediată neumanitară și una de 200 de milioane pentru reconstrucție. E vorba de niște angajamente indicative politice, dar bazate pe o analiză a mijloacelor pe care le avem la dispoziție, mai ales cele 100 de milioane. Cele 100 de milioane sunt bazate pe două surse financiare. Prima este bugetul, adică instrumentul de stabilitate, care ar putea fi mobilizat în ajungându-se la o sumă de 20 de milioane de euro și cea de-a doua componentă este o parte din Food Facility, sum, o sumă care ar putea fi cheltuită și care poate fi utilizată pentru o intervenție în această fază de urgență neumanitară pentru capacitățile statului. Restul, restul de bani provin dintr-o reorientare a celui de-al 9-lea și celui de-al 10-lea fond de dezvoltare. Este vorba de Vulnerability Flex, adică intervenția pentru Haiti pentru a se permite menținerea cheltuielilor sociale, acea plasă de siguranță care a fost afectată de criza economică. Este o sumă care fusese identificată deja de 30 de milioane, care poate fi reorientată. Apoi fondurile B din cel de-al 10-lea Fed, 5 și 6 milioane, care pot fi mobilizate imediat. Și programele din cel de-al 9-lea Fed în curs de desfășurare care sunt legate de această situație. Există un program de consolidare a calității educației de bază, cam 5 milioane și ceva, și un program de redresare post-criză de 33 de milioane și ceva. Acestea sunt deja decise și pot fi reorientate. În total se ajunge cam la 100 de milioane, o sumă pe care o avem disponibilă imediat, deja decisă din buget și din Fed și care trebuie să fie reorientată, desigur, după un acord cu autoritățile haitiene. De aceea am început dialogul cu guvernul și colaborăm cu ei pentru a ajunge la o reorientare a acestor resurse. Și în acest scop, duminică, o misiune de, formată din 10 experți, experți în domeniul Haiti și în domeniul reconstrucției statului, va pleca la fața locului împreună cu reprezentanții statelor membre pentru a identifica nevoile dintr-o primă etapă de reconstrucție a capacităților statului. E vorba, de exemplu, de construirea unui, unui sediu administrativ care va permite guvernului să-și desfășoare funcțiile de bază. Și, în ultimul rând, cele 200 de milioane pentru reconstrucție provin dintr-o posibilitate de orientare a fondului FED 10 uh, pentru necesități legate de reconstrucție. Și deci va trebui să discutăm cu partenerii și, dacă va fi cazul, să luăm decizii conform procedurilor în vigoare pentru a reprograma strategia pentru această țară și a vedea uh, ce necesități vor apărea. Cam asta pot să vă prezint deocamdată ca introducere, domnule președinte. Mulțumesc! Merci, monsieur le directeur. Mulțumesc, domnule director general, pentru această prezentare foarte clară. Domnul Tsangl. Merci, euh, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să intru în detaliile concrete în legătură cu ceea ce se întâmplă în acest moment. Imaginea generală a fost foarte corect prezentată de către colegul Manservisi, însă situația, așa cum o percepem noi, este calmă, este în totuși situația rămâne instabilă și o să vă dau un exemplu în ceea ce privește numărul de persoane sinistrate, acesta depășește 250 de mii numai în Port-au-Prince, nu mă mai refer la celelalte orașe, unde de asemenea se adaugă alte cifre și ele semnificative. Și aceste persoane astăzi se află pe stradă, în aer liber, în diferite tabere și pur și simplu sunt expuși intemperiilor. În acest moment e secetă, deci nu plouă la Port-au-Prince, așa încât e foarte bine pentru că nu plouă. De data însă ce va începe să cadă ploaia, situația se va transforma într-o catastrofă și fac legătură cu ceea ce tocmai s-a spus și anume că este esențial ca autoritățile din Haiti să se hotărască foarte repede unde să amplaseze centrele de adăpost, astfel încât familia umanitară, dacă îmi dați voie să mă exprim așa, să se apuce de treabă și să stabilească în ce mod să se pregătească terenul și ce fel de corturi și dotări sanitare minime trebuie instalate acolo, astfel încât oamenii să vină și să-și găsească locul. Deci, dar uh, cronometrul a fost pornit, este foarte important să ne și mișcăm foarte repede. Așa cum știți și dumneavoastră, din punct de vedere umanitar, din uh, punctul de vedere al Comisiei, am pus la dispoziție 30 de milioane de euro Asta dacă ne raportăm la standardele umanitare, știu că aici dumneavoastră umblați cu cifre mult mai mari, este un pachet care se împarte în trei elemente, astfel încât, pe de o parte, avem o componentă umanitară, deja în derulare, în Haiti, 20 de milioane pentru 2009 și 2010. De unde până unde acest program pentru Haiti? Pentru că Haiti nu doar că a fost afectat de cicloane anul trecut, care au lăsat în urmă pagube și uh, persoane sinistrate într-un număr foarte mare, ci și pentru că Haiti este un stat cu probleme, cu probleme structurale și umanitare acute, cum ar fi, spre exemplu, malnutriția infantilă și, de asemenea, lipsa de acces la apă potabilă, astfel încât ECO, DG ECO, se află deja la fața locului de mai multă vreme. Vă spuneam, apoi 8 milioane se folosesc pentru a stabiliza într-o oarecare măsură, să spunem, contextul umanitar. După producerea acestui cutremur, am hotărât uh, să mai alocăm 3 milioane, mai mult data nu putem, uh, imediat în 24 de ore. O să vă dau două, trei exemple în legătură cu ceea ce facem, pentru că e nevoie de rezultate concrete. Spre exemplu, am alocat din cele 3 milioane 300 de mii de euro pentru Medecins Gimond, care cu acești bani reușesc să țină în funcțiune un spital de campanie în cadrul Spitalului Universitar din Port-au-Prince. Este o contribuție semnificativă și, în mod normal, cu banii aceștia ar trebui să poată îngriji cam 15.000 de pacienți. Încă un lucru care nu este major din punct de vedere al banilor, dar altfel foarte important. De mai mulți ani de zile deja colaborăm cu ONG-ul, cu ONG-ul numit Telecom Sans Frontières și Telecom Sans Frontières face două lucruri extrem de importante în acest caz una peste alta. Acest punct nodal care se află în aeroport uh, permite organizarea conexiunilor internet care permite astfel tuturor organizațiilor umanitare să se conecteze și să poată comunica cu noi și în același timp instalează telefoane în oraș care permit uh, celor care au scăpat de la cutremur să dea un telefon, au dreptul la 3 minute de convorbire pentru a telefona cui doresc ei ca să-i anunțe pe aceștia cum stau lucrurile, care este situația lor și a familiei. În al doilea rând, acest lucru costă 60 de mii de euro, asta ca să știți uh, care este valoarea. De asemenea, insistăm foarte mult și pe dimensiunea protecției civile, cât și ajutor umanitar și, de asemenea, accesul la apă potabilă, care este un lucru extrem de important. Aș face un comentariu în legătură cu um, dimensiunea umanitară și anume aceste alimente care sunt aruncate din avion nouă nu ne convin foarte tare. Dați-mi voie să vă și explic de ce. S-ar putea să vă mire ceea ce spun. Această aruncare din avion uh, mi se pare până la urmă ultima resursă și nu putem, uh, dacă te-a pus să arunci, uh, aceste, să faci acest gen de lansări din avion care nu e bine organizat, riști să rănești oamenii pentru că nu se feresc în momentul în care cad bunurile, riști să-i lovești și apoi apoi se creează un, o uh, dezordine, un haos general Uh, pentru că vă dați seama ce omor este acolo, cine este primul care apucă să deschidă un pachet. Nu e vorba că trebuie să interzice așa ceva, numai că mă gândeam că acest lucru trebuie să fie o soluție de criză și în zonele urbane, gen Port-au-Prince, nu și are locul astfel de practică și, cum spunea și domnul Man Servisi, uh, ceea ce se constată din ce în ce mai mult la Port-au-Prince, în afara faptului că s-a reluat cât de cât activitatea de bază cu micile magazine, vedem că lumea stă cu minte la coadă și așteaptă să vină rândul ca să obțină niște produse. Iată, deci, um, cum stau lucrurile la fața locului. Bun, acum câteva chestiuni care țin de contextul bugetar. În primul rând, în momentul în care am programat cele 800 de milioane, practic bugetul pentru uh, DG ECO de la începutul anului, Cam 80% din acești bani au fost orientați către marile crize pe care le cunoașteți, Congo, Ciadul, Darfurul, Afganistanul și așa mai departe. Deci, 80% uh, din resursele noastre sunt mobilizate în acest sens, precum și în sensul unor măsuri pregătitoare în, uh, cazul unor, în cazul unor catastrofe. Cel mai important este, de fapt, uh, să le spui oamenilor ce să facă în primul rând și apoi să se transmită informațiile cele mai importante. Așadar, pe data de 1 ianuarie, iată, am început anul cu 160 de milioane care au rămas nealocați și din aceste 160 de milioane am luat noi banii, practic, de care am avut nevoie imediat pentru Haiti. Și spun acest lucru pentru că, firește, acești 20% ne permit ca, în mod rezonabil, să acoperim un an, să spunem mai mult sau mai puțin, standard uh, dacă ne gândim că uh, s-au produs diferite catastrofe, ploi din cauza ciclonului și așa mai departe. Vreau să vă spun pur și simplu că din aceste 160 de milioane, mai mult 20 de milioane au fost uh, consumate și cu voia dumneavoastră aș face o estimare așa în linii mari. Cred că acest lucru ne va permite să facem față nevoilor, uh, să se pe perioadă de circa două luni. Adică în momentul în care o să ne apucăm să instalăm centre, uh, Uh, sunt cât se poate de convins că va trebui o prelungire, o extindere. Aș putea chiar să vă dau o cifră, dar nu are sens să vă prezint această cifră astăzi. Uh, o să fie ceea ce se numește o misiune de evaluare a nevoilor și în baza acestor nevoi evaluate o să reușim să ne prezentăm o cifră. Un al doilea aspect asupra care vrem să vă atrag atenția e vorba de o dificultate care nu este esențială, în orice caz, pe termen lung, până la urmă se va găsi o soluție, Știți că există un entuziasm uh, acum, toată lumea uh, dă bani, inclusiv din partea statelor membre și uh, nu avem în construcția noastră bugetară și de ajutor umanitar niciun fel de mecanism care să ne permită să colectăm aceste fonduri. Și spun acest lucru clar și răspicat, nu mă gândeam că am putea găsi o soluție de seară sau nici până mai dimineață, dar n-ar fi rău să începem un proces de reflexie ca să vedem în ce mod s-ar putea realiza acest lucru, pentru că, între timp, autoritățile, statele membre care dispun de resurse financiare pe care nu le pot folosi pentru că nu au resurse umane, uh, atunci să le doneze Națiunilor Unite. N-am nimic împotrivă. În orice caz, de multe ori suntem sensibilizați în legătură cu nevoia de a extinde această identitate comunitară și cred că ne așteaptă ceva muncă de acum încolo pentru a inaugura această nouă cale. Vă mulțumesc, domnule președinte. Merci, monsieur le directeur general. Mulțumesc foarte mult, domnule director general, pentru această descriere detaliată și foarte precisă. Ne-ați adus într-adevăr foarte multe informații despre ceea ce s-a putut deja face din punct de vedere al resurselor. Vreau să știu dacă raportorul pentru bugetul 2010 dorește să ia cuvântul acum. Domnul Șurian. Nu, nu în momentul acesta. Bine. Göran Ferm dorește să ia cuvântul. Uh, thank you for this, uh, Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare foarte complexă. Cred că am primit foarte multe informații importante. Am câteva întrebări, totuși, către dumneavoastră. În primul rând, am o întrebare mai generală. Înțeleg că este prea devreme ca să putem evalua ce s-a făcut, dar am vrea să știm dacă credeți că avem capacitatea să luăm uh, decizii astfel încât să avem o reacție precoce, o reacție rapidă, foarte eficientă. Știu că s-a criticat foarte mult uh, acțiunea comunității internaționale spunând că reacția acesteia a fost prea înceată, că nu a fost bine coordonată. Ar fi interesant să auzim care este părerea dumneavoastră despre reacția comunității internaționale și m-ar interesa și care este privirea de ansamblu a Uniunii Europene uh, um, asupra acestei probleme. Știu că au venit 300 de, 30 de milioane din partea Uniunii Europene și mai există și resurse directe alocate de către statele membre. Puteți să ne spuneți cam care este uh, angajamentul, cam la cât se ridică angajamentul statelor membre și al Uniunii Europene și cum merge coordonarea între Uniunea Europeană și statele membre. Acum cinci ani, când am fost confruntați cu dezastrul uh, adus de tsunami, de asemenea, am fost criticați pentru lipsa de coordonare între statele membre în ceea ce privește facilitățile de transport și așa mai departe. Considerați că această coordonare s-a îmbunătățit? Și acum, uh, cu privire la cifre, din câte am înțeles eu din ce ne-ați prezentat până acum, puteți să incorporați aceste resurse în bugetul actual. Pe noi ne-ar interesa dacă credeți că va fi nevoie să alocăm resurse suplimentare în buget, dacă va fi nevoie de o decizie suplimentară bugetară, o amendare a bugetului actual sau nu. Puteți deja să ne spuneți astăzi ceva despre următoarele luni în ceea ce privește prognosti, uh, pro, următoarele decizii în ceea ce privește bugetul. Domnul Böge, Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc în primul rând pentru toate informațiile pe care le-am primit din partea reprezentanților comisiei. Pot să mă refer la ce a spus înainte Gheorghe Ferm. Cred că am ascultat o temă extrem de importantă, indiferent ce scrie pe ordinea de zi atunci când vorbim despre acest subiect. Trebuie să analizăm cum am uh, făcut față la diferitele crize cu care s-a confruntat Uniunea Europeană, care a fost reacția Uniunii Europene la nivel global, cum putem să ne coordonăm mai bine fără a ajunge la o competiție nefastă între ONG-uri sau uh, între asociațiile care acționează la fața locului. Întrebarea pe care putem să o punem acum este dacă am putea avea o coordonare mai bună și o reacție mai rapidă și mai profesionistă Um, la astfel de situații care ar putea eventual să fie discutate la nivel politic. Știm că în situații ca acestea de catastrofe majore cu o amploare foarte mare se creează întotdeauna situații care um, duc la deficite, mai ales dacă ne uităm la detalii. Dar trebuie să fim pregătiți pentru un astfel de caz și trebuie să avem și o reacție foarte concretă la astfel de situații, știind exact ce uh, măsuri organizatorii ce trebuie luate în acest caz. S-a spus că în uh, martie va, fi, va avea loc o conferință a donatorilor. Cred că mai există mm, și din partea Uniunii Europene nevoia de a clarifica felul în care poate să contribuie la această conferință. Aș vrea să știu din partea Comisiei astăzi dacă uh, în, uh, înainte de organizarea acestei conferințe a donatorilor am putea să discutăm cu diferitele comisii din Parlamentul European și um, cu doamna Ferrero-Waldner, pentru că așa a făcut-o și dumneavoastră atunci când uh, a organizat conferințe de donatori pentru Palestina, pentru ca să știm care sunt prioritățile, care sunt șansele și cum să ne organizăm din perspectivă bugetară, ce facem cu procedurile bugetare pentru ca să nu ne pierdem în diferite detalii de buget sau politice, așa cum s-a întâmplat în mai multe situații când am avut de disponibilizat bani pentru astfel de situații. Aș vrea să știu dacă putem să mergem la această conferință știind că există deja nu neapărat un acord prealabil, dar în orice caz o clarificare care să ne ajute să facem promisiuni internaționale care să nu meargă numai într-un singur sens, ci care într-adevăr să fie acoperite și de acțiuni posibile în Parlamentul European. Mă refer aici la autoritatea bugetară pe care o reprezintă Parlamentul. De asemenea, aș vrea să vă spun că din Food Facility am prevăzut 5,8 milioane de euro. Aud însă din mass media că, având în vedere situația care s-a declanșat, trebuie să plecăm de la premiza că până la 2 milioane de oameni vor avea nevoie de ajutor alimentar uh, în Haiti. Probabil timp de, deci după cum spuneam, mai mulți ani sau în orice caz un an întreg. Care este situația acum în legătură cu facilitățile alimentare ce am discutat, ce am prevăzut în acest domeniu, cum colaborăm cu ONU și cu alte organizații internaționale. După părerea dumneavoastră, există mijloace suplimentare în aceste surse, putem să ne bazăm pe ele sau nu avem uh, nicio rezervă pe care să ne putem baza trebuie să știm care sunt structurile pe care trebuie să le dezvoltăm pentru ca să asigurăm această aprovizionare cu alimente de care vor avea nevoie cele două milioane de oameni. Din uh, Food Facility poate că vom putea într-adevăr să oferim uh, un ajutor organizat în următoarele luni. Mulțumesc! Mulțumesc, Reimer! Domnul Bocros. Just uh, two short questions in order to... Doar două întrebări scurte ca să nu pierdem mult timp. Foarte multe persoane au vorbit despre nevoia de coordonare. Eu aș vrea să întreb cum se coordonează efortul de salvare cu americanii, pentru că mi se pare că ei au preluat conducerea în această operațiune. Sigur că și proximitatea geografică îi uh, ajută, dar și forța militară pe care o au în regiunea respectivă. Ar fi important să știm cum stau lucrurile, cum se desfășoară relația dintre europeni și americani pe acest plan. Pentru celălalt lucru la care vreau să mă refer, poate că e cam de vreme, dar văd aici un rând de program de redresare economică post-criză, ceea ce înseamnă că vă gândiți mai departe de ajutorul umanitar și că vă gândiți la o uh, resuscitare a economiei, ceea ce ar putea fi crucial pentru viabilitatea viitoare a economiei haitiene. Deci v-aș ruga să uh, elaborați un pic pe această temă. În rest, să știți că sunt foarte impresionat de ce faceți și vreau să vă felicit. Mulțumesc! Mulțumesc, Sidonia! Dziękować obu panom za prezentację. Jak wszyscy, jak wszyscy zapewne wiemy... Mulțumesc pentru această prezentare. După cum știe toată lumea, tragedia din Haiti este foarte prezentă și foarte gravă. Ne gândim cu toții la ce s-a întâmplat și mai ales la ce se va întâmpla de acum înainte. În curând vor uh, fi lucruri foarte importante de făcut și în următorii ani cetățenii din Haiti vor avea nevoie de noi. Știm foarte bine ce suferă oamenii din această țară și aș avea o întrebare. Aș vrea să știu cum planificați lucrările, cum intenționați să organizați uh, furnizarea acestor mijloace Sperăm că toate fondurile care vor fi mobilizate după conferința donatorilor să fie foarte utile. Și am o întrebare în legătură cu două puncte concrete. Aș vrea să știu cum se transmite in situ ajutorul Uniunii Europene. Adică cum, cum punem în aplicare toate aceste mijloace? Cum colaborează Uniunea Europeană cu ONU concret sau cu ONG-urile de pe teren? cele care distribuie aceste ajutoare. Cred că există deja o misiune activă a Uniunii Europene în Haiti, dar aș vrea să știu dacă aceasta este suficientă. Vreau să știu dacă este un instrument suficient pentru a uh, distribui toate ajutoarele pe teren. Și mai am încă o întrebare legată de ce au spus uh, ceilalți oratori. Aș vrea să știu care sunt necesitățile bugetare, de ce va fi nevoie, mai ales în uh, domeniul de acțiune al Comisiei de Bugete. Ce acțiuni vor fi făcute an, anul acesta și în anii următori? Ne-ați putea spune care vor fi necesitățile pentru anii viitori? Și dacă nu, când credeți că vom afla care sunt acestea? Mulțumesc, Sidonia. Isabel Durand. Uh, Mulțumesc. La întrebările colegilor uh, vreau și eu să adaug uh, o întrebare um, orientată spre viitor în legătură cu uh, vreau să știu în legătură cu ajutorul oferit în primele zile, cum reacționați la propunerea Consiliului de a organiza o forță de coordonare europeană a ajutorului de urgență, adică ajutorul din primele primele zile salvarea vieților în primele ore și primele zile după o tragedie, pentru că am văzut foarte des un ajutor destul de uh, împrăștiat al diferitelor țări care își, prim, își trimit la fața locului fiecare echipele în dezordine. Și e vorba uneori de un timp foarte scurt, de ore, de zile și coordonarea sigur că nu e așa ușor de făcut când nu ai mult timp la dispoziție. Aș vrea să vă întreb dacă există o forță europeană prevăzută de tip EU-FAST și dacă aveți niște estimări bugetare în legătură cu ce ar fi nevoie pentru a construi o astfel de forță, independent de reconstrucție, de conferința donatorilor și așa mai departe. Mulțumesc! Mulțumesc, Izabel. Domnul Lavia. Anch'io volevo fare una Și eu aș fi vrut să adresez o întrebare care ar fi utilă și pentru a stabili în ce măsură una dintre intervențiile pe care noi le-am prevăzut în buget se vor dovedi cu adevărat utile și eficace în momentele eh, grele. În cadrul heading 2, rubricii 2, avem o resursă acolo care este um, pentru ajutare umanitare cu produse de pe piață și este într-o astfel de situație ar putea fi foarte utilă o măsură, să spunem, imediată sau poate că putem foarte bine să nu ne folosim deloc de aceste resurse și până la urmă să constatăm că pe viitor ar trebui să realocăm aceste resurse pentru alte scopuri. Voiam de fapt să știu dacă resursele care sunt destinate acestor scopuri în astfel de momente sunt folosite la modul concret sau dacă mai degrabă le folosim în alte situații pur și simplu pentru a retrage de pe piață anumite produse care apoi ar avea o altă finalitate. Vă mulțumesc, doamnă Vertman. Ähm, mulțumesc. S-a vorbit concret despre două luni în care se pot face foarte multe. Aș vrea să știu concret ce se întâmplă după aceste două luni. Noi, Uniunea Europeană, putem spune că obținem atât de mult în aceste două luni încât să garantăm o stabilitate sau cum ajutăm mai departe oamenii din Haiti după aceste două luni? Și apoi următoarea întrebare, de multe ori se vor întâmpla catastrofe. Știți că eu sunt uh, începătoare în Parlamentul European, nu cunosc toate detaliile din buget. Vreau să știu dacă se poate crea o linie bugetară pentru a putea crea o rezervă de fonduri, astfel încât să nu trebuiască să facem prea multe um, aranjamente atunci când avem nevoie de bani uh, pentru astfel de catastrofe. După cum a spus domnul Bug înainte, este nevoie de foarte multe modificări în, bugeta, în buget. Da, mulțumesc, spune doamna Haug, domnul Laszlo. Köszönöm a szót. Először... Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat uh, cuvântul. În primul rând aș uh, dori să vă spun că nu doar că ne-a părut foarte bine că am reușit să ne facem o imagine foarte clară în legătură cu situația actuală, ci am avut și, să spunem, o imagine foarte punctuală, foarte corectă. A fost o adevărată listă pe care am făcut-o, o trecere în revistă. Este foarte bine că Uniunea Europeană nu s-a mărginit la niște fapte abstracte, ci că pur și simplu a reușit să creeze o resursă monetară, pentru că în trecut am fost obligați să creăm această resursă, acest ajutor, după ce evenimentul se produsese deja. Cred că avem uh, un, uh, o abordare foarte echilibrată și foarte corectă în baza măsurilor pe care le-am luat și e vorba de peste 313 milioane provenite din diferite surse, însă acestea ar putea în Uniunea Europeană să fie folosite altfel. Înseamnă că avem de-a face cu o abordare proporțională și este o sumă realistă fără să ne mai gândim la bugetul uh, care peste câțiva ani să fie nevoit să suporte o povară foarte grea. Însă, în afara acestor argumente, aș spune că trebuie să continuăm să ne facem treaba de așa manieră încât, în anumite situații, să reușim să avem o abordare flexibilă și să reacționăm rapid. Vă rog să nu credeți că m-am apucat acum să critic măsurile care deja s-au luat. Pur și simplu sunt de acord și sprijin Comisia și cu siguranță aș spune că e un lucru foarte bun pe care trebuie să-l salutăm. În cadrul reuniunii plenare am vorbit deja despre această nenorocire și am dorit să ne arătăm și noi respectul, să aducem un omagiu într-un fel și în același timp să încercăm să gestionăm consecințele acestui eveniment tragic. Și o să reușim să sperăm să mobilizăm resurse care cred până la urmă se vor dovedi suficiente. Deci eu cred că trebuie să sprijinim în totalitate abordarea comisiei și cred că trebuie să fim dispuși, să fim gata să facem toate eforturile necesare în cazul în care situația ne va cere acest lucru. Și firește, trebuie să ne dăm seama că e foarte important ca în momentul în care vrem să facem anumite amendamente, să facem transferuri între rubrici, puteți conta pe sprijinul meu ca raportor. Eu cred că Uniunea Europeană trebuie să joace un rol pe plan mondial, astfel încât să putem să ne arătăm compasiunea și să reușim să demonstrăm că putem ajuta foarte clar oamenii care au nevoie și în baza resurselor de care îi spunem. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Lajlo. De fapt, deși lista noastră de vorbitori s-a terminat, doar Roberto dorește să mai ia cuvântul. Te rog. solo... Mulțumesc foarte mult. Intervin numai pentru a face o evaluare pozitivă în legătură cu modul în care au fost mobilizate instrumentele financiare de către Comisie și în același timp aș dori să-mi exprim o temere în legătură cu lentoarea de care dă dovadă, a dat dovadă Comisia în mandatul precedent în legătură cu punerea în aplicare a mecanismului comunitar de protecție civilă în ciuda raportului făcut de Michel Barnier, în ciuda comunicării din anul 2008, în ciuda studiului făcut de DG și Mediu din septembrie anul trecut, toate aceste documente indicau clar către nevoia de a spori și consolida acest centru de monitorizare, de a crea capacități comune de a pune în aplicare ceea ce astăzi s-a dovedit a fi o adevărată obligație conform tratatelor. Este vorba de o forță voluntară de protecție civilă. Toate aceste chestiuni, într-un mod sau altul, nu fac altceva decât să slăbească capacitatea de coordonare a Uniunii Europene și a eforturilor pe care le face aceasta. Firește că și modul de alegere trebuie să se dovedească a fi, să spunem, alegerea corectă dacă ne gândim la dimensiunea ajutoarelor oferite, care au și o componentă militară, așa cum s-a hotărât alaltă ieri în Consiliu. Există și o latură, pe de altă parte, care presupune consolidarea și dezvoltarea dimensiunii financiare a angajamentului uh, nostru în Haiti și astfel și din punct de vedere al bugetului, nu doar din alte puncte de vedere uh, sub care analizăm aceste chestiune, devine necesar, devine imperativ din partea acestei uh, comisii să facă o evaluare și apoi să ia măsuri concrete în legătură cu obligațiile, pentru că putem deja vorbi de obligațiile care decurg din tratat în acest domeniu tocmai în ceea ce privește, să spunem, clara unui astfel de uh, punct nodal operativ și de a unor capacități naționale în acest sens, care sunt subsumate acestui mecanism european prin crear, de protecție civilă prin crearea acestui monitoring center. E nevoie așadar de o succesiune coerentă a fazelor de trimitere a ajutoarelor, așa cum s-a arătat foarte clar, în funcție de natura măsurilor, în funcție de anvergură, în funcție de scopurile urmărite și în funcție și de modul de gestionare, modul de gestionare care sunt în esență diferite. Mulțumesc! Ja, danke sehr. Vă mulțumesc foarte mult. Toți colegii care s-au înscris pe listă și-au transmis comentariile și au pus foarte multe întrebări însă. Aș vrea acum să dau cuvântul comisiei pentru ca să răspundă la întrebările care s-au pus. Domnul Țangă. Mulțumesc. Câteva cuvinte pentru ca să explicăm ce se întâmplă la fața locului de obicei după, la câteva ore după un cutremur. Cutremurul a avut loc pe 12 ianuarie. După cum știți, birourile în care se afla delegația și biroul ECO nu au fost distruse, dar au fost atât de afectate încât nu pot fi uh, folosite în continuare. Personalul, o parte dintre personal a murit la fața locului și alții au reușit să scape foarte repede. Începând cu 13 ianuarie, capacitatea de lucru a ECO a revenit la uh, pe, la aeroport uh, și experții de protecție civilă au venit uh, de asemenea la fața locului imediat. Deci nu a existat nicio întârziere în uh, reacția rapidă de care vorbeam înainte. Cred că acesta este un punct foarte important. O altă informație despre terenul despre care vorbim, pentru ca să ajungi la Port-au-Prince, nu ai decât trei opțiuni, portul, aeroportul sau uh, ruta de la San Domingo. Cred că știți că aeroportul nu a fost funcțional imediat după cutremur și că doar datorită unei intervenții rapide a forțelor americane s-a putut relua funcționarea, s-a putut redeschide aeroportul. De asemenea, această capacitate a a fost încheiată după două-trei zile a portului și um, ruta de asemenea a fost uh, afectată, deci a fost extrem de greu să ajungem în Port-au-Prince. Al doilea lucru important, pentru ca să aveți un pic uh, o idee despre context, Haiti este o țară foarte puțin uh, structurată. Știți că există o prezență ONU la fața locului care acompaniază autoritățile haitiene în, acest, uh, în procesul de gestiune a statului. Știți că acest uh, Știți că forțele Minusta au fost distruse de uh, destul de mare măsură de către, din cauza cutremurului. Au fost afectate foarte mult și de aceea prima, primul răspuns care ar trebui să vină în primul rând de la autoritățile naționale um, a fost destul de greu să fie oferit, pentru că în două, trei zile până când vin uh, forțele internaționale, acestea sunt cele care trebuie să intervină. În cazul Haiti, uh, prima, uh, primul val de reacție a autorităților naționale nu a existat și deci dacă pierdem două-trei zile într-o astfel de catastrofă, nu mai putem niciodată recupera. Trebuie deci să fie foarte clar că condițiile pe care le creează un cutremur atât de puternic și de neobișnuit ca acesta vin pe, um, pe o situație destul de dificilă, oricum pe fundalul acestei situații complexe la fața locului. Iar apoi expertiza de coordonare care a venit la fața locului în 24 de ore a reușit să preia lucrurile, ceea ce este deja o mare performanță. Dacă puteți merge la fața locului, eu vă rog să vizitați uh, locațiile în care lucrează oamenii lângă aeroport, chiar lângă pista de decolare a aeroportului. E foarte impresionant să vezi că, cum se poate totuși derula munca în astfel de condiții. În ceea ce privește coordonarea, într-adevăr, trebuie întotdeauna să coordonăm lucrurile și mai bine. Nu vreau să spun că se coordonează lucrurile perfect, dar există mai multe tipuri de coordonare de care trebuie să vorbim. În primul rând, coordonarea între forțele europene. Pot spune că aceasta funcționează bine și, sigur, ar putea întotdeauna să meargă și mai bine, dar funcționează bine atât între Comisie și statele membre, cât și între diferitele servicii ale Comisiei, protecția civilă pe de o parte și ajutorul umanitar pe de altă parte. Atât la fața locului cât și aici la Bruxelles, cele două laturi ale primului tip de ajutor sunt în contact permanent și nu, până acum nu a existat niciun uh, incident semnificativ. Biroul care face coordonarea cu statele membre funcționează ca un ceas elvețian. Același lucru se poate spune și despre partea umanitară, coordonarea între ce face Comisia și ce fac statele membre merge după rutina care există, pentru că avem sisteme informatice care funcționează deja de mult timp. În lumea umanitară toată lumea se cunoaște, este o lume mică, toată lumea vorbește la telefon unii cu alții și se interacționează foarte ușor. Poate că și aici ar trebui să spun că pentru Uniunea Europeană intervenția bugetului comunitar, protecție civilă și ajutor umanitar, statele membre și comisie s-a ridicat la 195 de milioane astăzi. Deci, um, aceasta este ce vreau să vă spun în ceea ce privește coordonarea la fața locului. Toată lumea știe că o astfel de coordonare e foarte dificilă. Minusta are o componentă polițienească, militară și o parte civilă. Aceasta nu este niciun secret. Se știe că partea militară, deci polițienească, este mai importantă și considerată mai importantă decât partea civilă care se ocupă de coordonarea ajutorului umanitar. Acesta este și motivul pentru care noi, din partea europeană, încercăm într-o manieră coerentă să facem presiune pentru ca partea civilă a minustei să devină mai importantă. Aceasta este ceea ce se întâmplă în momentul de față, la fața locului. Știți că, de exemplu, imediat după tsunami s-a creat o reformă a ajutorului umanitar care funcționează acum după un principiu de clustere la fața locului. Deci, de exemplu, aveți cluster, clusterul Adăpost care gestionează centrele de adăpost pentru victime și veți fi probabil impresionați de uh, detaliile în care să merge pentru organizarea acestei activități umanitare. Cam atâta despre contextul operațional. Acum, în ceea ce privește deciziile financiare regulamentare. Pe de o parte, în, când, se, când are loc un cutremur, ora de înregistrare a cutremurului declanșează un cronometru care ne indică nouă când trebuie să intervenim să facem ce. Dacă, de exemplu, eu la Direcția Generală ECO am autorizația să declanșez până la 3 milioane în caz de urgență, acest lucru se va întâmpla, dar îmi trebuie 24 de ore pentru a face diferiții pași. Instrumentele financiare care îmi stau la dispoziție îmi permit, deci, să finanțez orice intervenție din momentul în care cutremurul a fost înregistrat. Nu există nicio întrerupere în acest lanț. În același timp, trebuie să vă spun și cum funcționăm într-un astfel de caz. Noi nu funcționăm prin intermediul statului uh, haitian. Specificul ajutorului umanitar este să lucreze direct cu partenerii din statul respectiv. Este vorba de 146 de ONG-uri care fac, familia, fac parte din familia Crucii Roșii sau a ONU, cu care avem contracte cadru. Aceste contracte cadru ne permit să luăm decizii în acest context bilateral în momentul în care s-a luat decizia, se semnează un contract cu ONG-urile care se pregătesc pentru astfel de situație. Deci, o astfel de situație. Deci ei știu că în momentul în care vine un cutremur, noi putem pune la dispoziție 3 milioane, iar la nivelul local se începe o rețea de comunicare care funcționează și se știe, fiecare știe ce are de făcut. De exemplu, Crucea Roșie Spaniolă, care este bazată la Santo Domingo, are o colaborare foarte îndelungată deja cu noi, e un istoric îndelungat în astfel de reacții. Deci o parte din cele 3 milioane vor fi alocate acestei cruci roșii care va pleca imediat imediat reprezentanții ei la Port-au-Prince pentru a pune la dispoziție apă potabilă, de exemplu. Dacă îmi permiteți, voi face și un comentariu cu privire la regulamentul financiar. În domeniul umanitar, în momentul în care un proiect umanitar s-a terminat, ONG-urile pot păstra infrastructura pe care au cumpărat-o pentru implementarea acestui proiect. Crucea Roșie Spaniolă folosește de peste 10 ani materiale pe care le-au folosit în diferite operațiuni în anii anteriori. Vreau doar să vă spun că există deci oameni care știu să folosească și să gestioneze banii foarte bine. Cam atâta vreau să vă spun despre cum funcționăm. Acum doar câteva informații suplimentare, dacă îmi permiteți, despre nevoile financiare suplimentare și despre cum um, considerăm noi că funcționează e-fast. Știți că e-fastul funcționează bine, este deja destul de cunoscut. Nu știu cât va trebui însă până când se vor lua deciziile aferente, oricum mecanismele de protecție civilă pe care le avem ne vor permite să um, încercăm să suplinim uh, golurile pe care le provoacă faptul că IFAS-ul nu este încă implementat. Deci, uh, momentan putem spune că un mic funcționează destul de bine, așadar, dar nu uh, ne vom opri să muncim în acest sens pentru ca să se implementeze și celelalte proiecte pe care le avem. Colegul meu va spune probabil câte ceva despre Food Facility, Dar este evident că în două luni va trebui să supun comisarului uh, de resort o propunere de extindere pentru a um, propune construcția unor structuri, infrastructuri și pentru um, o mai bună transmitere a ajutorului alimentar. Nu pot să vă dau încă cifre în acest uh, domeniu, poate colegii mei din partea controlului bugetar vor putea să spună mai multe. Oricum, primul element va fi recursul la rezerva ajutor de urgență. Uh, noi lucrăm uh, în mod periodic cu Direcția Generală Buget. Trebuie și să mulțumesc acestei comisii pentru disponibilitatea pe care ne-au uh, arătat-o punând la dispoziție fonduri suplimentare atunci când a fost nevoie. Dumneavoastră, bineînțeles, va trebui să știți ce puteți face. Este clar că în anul acesta ajutorul umanitar pentru Haiti va fi cu siguranță mai mare decât uh, va, va beneficia de resurse care erau stabilite pentru poate alte proiecte, dar cred că până la sfârșitul anului vom avea o privire mai uh, clară de ansamblu în colaborare cu DG Bugete pentru ca să identificăm uh, cum putem să răspundem cel mai bine la această criză. Sper că v-am răspuns mai mult sau mai puțin la întrebări și... A, poate încă un punct al domnului Bocros, o întrebare pe care a pus-o despre coordonarea cu Statele Unite. Da, există dificultăți, știți cu siguranță că ei nu se supun în mod spontan procedurii de coordonare a ONU, dar în ceea ce privește intervențiile pe termen scurt, de exemplu ajutor și uh, Um, oferit persoanelor uh, ajutor de urgență, oferit persoanelor sau victimelor. Există un sacul pentru aceasta, care este un centru de cooperare care permite o colaborare imediată la nivelul echipelor de prim ajutor în cazul victimelor rănite și așa mai departe. Nu a existat nicio plângere semnificativă în acest context. Mulțumesc, domnule președinte, cam atât din partea mea. Mulțumesc foarte mult, domnule director general, pentru precizia cu care ați răspuns la aceste întrebări. Da, vă rog. Dar foarte pe scurt, vă rog. Mulțumesc, voiam doar să completez ce a spus colegul meu. Sunt trei chestiuni de bază, rapiditate, coordonare și continuare. În ceea ce privește rapiditatea, dincolo de aspectul umanitar, deci tot ce ține de necesitățile imediate neumanitare care pregătesc reconstrucția. Am vorbit de o sumă de 100 de milioane. Aceste sume sunt disponibile la ora actuală. Putem apăsa butonul în acord cu autoritățile haitiene și sunt gata de a fi cheltuite. Era vorba doar de o reorientare parțială, deci o hotărâre a oportunității cheltuirii, dar fondurile erau pregătite. Este vorba de o susținere bugetară care va crește rapiditatea dacă vor fi condiții. Deci misiunea de la sfârșitul acestei săptămâni tocmai are drept obiectiv de a examina existența acestor condiții minime. Apoi articolul 72-73 de la Cotonou permite să se Uh, Lasă deoparte anumite reguli de acordare a contractelor de achiziții publice, tocmai pentru a se ajunge la o reconstrucție imediată. Tot în domeniul rapidității nu e numai uh, rapiditatea efectorii plăților, ci și rapiditatea planificării a ceea ce se va face după aceea. Pentru că se întâmplă foarte des să ne concentrăm pe situațiile imediate, însă situația de criză să dureze și să nu fie înlocuită foarte rapid de o responsabilizare a guvernelor. Deci, acesta este și cazul, acum statul este în incapacitate de decizie și trebuie acum totuși să se financeze construirea capacităților și asta este necesar dincolo de situația de urgență umanitară, este și urgența neumanitară și despre asta este vorba în legătură cu cele 100 de milioane. Apoi am vorbit despre coordonare, coordonare între statele membre, dar dincolo de aspectul umanitar nu avem cifre deocamdată. Însă nu am stat cu mâinile în sân, am mobilizat uh, departamentele de dezvoltare din diferitele state și le-am cerut două lucruri. În primul rând, dimensiunile, ca să știm ce cifre sunt programate și ce se poate utiliza și, în al doilea rând, uh, ajutoare specializate ca să organizăm o diviziune a muncii, pentru că problema este până la urmă că toată lumea face același lucru. Am început cu aceasta și am, vom discuta de două ori, o di, directorilor generali va avea loc aici la Bruxelles și apoi o reuniune uh, neoficială a uh, miniștrilor uh, de resort sub președinția spaniolă în 17-18 februarie. Atunci vom avea sumele orientative și organizarea diviziunii muncii. Atunci se vor hotărî toate acestea iar coordonarea cu ceilalți cred că va fi pregătită mai ales pentru conferința din luna martie și de altfel conferința de la Montreal a fost foarte utilă în acest sens. Sigur că americanii și canadienii joacă un rol foarte important, dar vreau să vă spun că și statele latinoamericane au un rol esențial. Mai ales Brazilia este foarte angajată, nu numai pe plan militar, ci și Republica Dominicană, căreia trebuie să-i mulțumim, mai ales pe plan politic, pentru că face un efort considerabil, de exemplu, lăsând deschise drumurile. Drumul este deschis acum 24 de ore din 24, nu mai sunt blocaje, circulația este fluidă. Deci coordonarea nu se face doar pe plan financiar, ci se coordonează și mijloacele și alegerile făcute. În ultimul rând, cifrele în ceea ce privește reconstrucția este prea devreme ca să vorbim. Trebuie să discutăm cu Banca Mondială, cu Banca Americană și cu PNUD. Trebuie să facem o misiune de evaluare în următoarele săptămâni și numai pe această bază vom putea face estimări. Nu pot să spun mai mult, nici nu știu dacă va fi util dincolo de mijloacele pe care le avem la dispoziție în cazul Fed și a celorlalte linii bugetare, dacă va mai fi nevoie de alte resurse. Deocamdată, sincer, nu pot să spun acest lucru. În legătură cu Food Facility, am vorbit despre un, un relicuat din acest program, un rest din acest program, uh, dintr-un uh, fost program uh, FAO, care era pus în practică. Deci trebuie să se reorienteze toate acestea pentru dezvoltarea capacităților statului și tocmai capacitatea de a furniza ajutor. Programul de redresare economică este și el folosit pentru că trebuie să pregătim viitorul de pe acum și pentru că rolul nostru, dincolo de ajutorul umanitar, este să uh, contribuim la reconstrucția statului. Însă cifrele deocamdată ar fi arbitrare. Pot să vă spun o opinie personală, poate că veți fi șocați, am impresia că în luna martie se vor anunța niște sume de bani foarte mari și cred că uh, controlul politic trebuie să transpună aceste vorbe în fapte și că va fi nevoie de fonduri mai ales pe termen mediu, pentru că e foarte ușor să-ți iei un angajament la conferință și după aceea să uiți. S-a văzut acest lucru de multe ori și cred că e important să se mențină promisiunile. Apoi, în ultimul rând, a mai fost o întrebare. Cred că domnul comisar de Hucht și domnul Pibalgs, de comisar desemnat, au spus acest lucru în, parla în Parlament, că vom acționa în coordonare cu Parlamentul. Deci veți fi informați constant, vă vom sta la dispoziție și acest lucru face parte din plan, să ne bucurăm de o susținere politică puternică și de o transparență maximă, pentru că situația va fi de durată. În Haiti existau probleme și înainte, acum situația s-a înrăutățit, au fost multe probleme și dialogul politic cu Parlamentul va fi o parte a răspunsului. Vă mulțumesc! Foarte bine, mulțumesc domnilor director general, mulțumesc în numele comisiei noastre pentru răspunsuri și intervenții. Cred că ați înțeles că Parlamentul în general și Comisia de Bugete în general, în fața unei situații de acest gen, are ca prim obiectiv să vă ajute și nu să încetinească procedurile, ci să se asigure că acestea sunt rapide dacă există anumite cutume, proceduri sau regulamente care trebuie modificate pentru o mai, multă, o mai mare rapiditate și o mai mare eficiență, noi vă vom susține. Întreagăt, în, aș vrea să remarc ceva în legătură cu rapiditatea sau cu încetineala procedurilor, că în privința asistenței alimentare a acestei food facility ne bucurăm că sunt bani și că uh, haitienii vor beneficia de aceștia. În același timp, tocmai pentru că procedura aceasta este anormal de lentă, există acești bani. Președintele își amintește că tocmai domnul Barroso a avut această idee acum doi ani pentru a ajuta pe agricultorii din statele sărace, mai ales din statele africane, care erau afectați de creșterea prețului la petrol și la semințe, să îi ajute să financeze însă în țările pentru recolta următoare, deci pregătirea următoarei recolte. Asta se întâmpla în primăvara 2008. Și de când președintele Barroso a demarat această idee până s-a trecut prin toate procedurile la Consiliu, la Parlament, iată că după doi ani încă mai sunt bani acolo. Din fericire, condițiile economice s-au schimbat și respectivii agricultori au reușit să își procure semințele și să uh, cultive respectivele recolte, dar poate că ar trebui să tragem niște concluzii din aceste programe care sunt generoase, care sunt concepute la timp, dar care nu sunt întotdeauna puse în aplicare în termenele necesare. Și aveți dreptate, domnule director general, că amintiți că foarte adesea uh, liderii din regiunile europene au tendința să se arate foarte generoși uh, în emoția generală, să lanseze niște cifre mărețe și după aceea să uite complet de ele. De aceea, noi dorim să se țină cont de aceste promisiuni bugetare și să fim informați conform tratatului de la Lisabona de la bun început. Repet, nu pentru a vă bloca, ci pentru a vă ajuta și pentru a accelera procedurile. Și vreau să rețin sugestia foarte fină a domnului Țanglă care a spus că este destul de surprinzător că această tragedie a uh, declanșat o generozitate spontană a concetățenilor noștri absolut admirabilă, însă în felul în care funcționează sistemul nostru acum, nu avem posibilitatea de a introduce aceste fonduri în resursele ECO sau ale altor programe umanitare de ajutor european pentru dezvoltare și cred că uh, putem ameliora acest sistem și raportorii noștri care au de făcut propuneri în legătură cu uh, reforma resurselor Uniunii Europene sau ale bugetului pe 2011 au uh, luat notă de ce ați spus. Mulțumesc mult, încheiem astfel punctul 19 de pe ordinea de zi. Domnilor, vă mulțumesc iar acum uh, vom fi cam presați de timp pentru cele două voturi care ne rămân. Vreau să rog mai întâi pe Inge să se ocupe de punctul 14. Eu am să fac o mică introducere în cadrul politicii clădirilor. Cred că vă amintiți că la reuniunea noastră din decembrie ni s-a prezentat de către doamna Holmeier un proiect de clădiri pentru ISPRA în cadrul Centrului de Cercetare al ISPRA. Și în conformitate cu articolul 179 din regulament, a trebuit să decidem atunci dacă dorim să emitem un aviz sau nu în legătură cu e, acest lucru și la recomandarea doamnei Holmeier am decis să emitem un aviz. Doamna Holmeier, din păcate, este bolnavă, însă Inge Gresle a acceptat să o înlocuiască și să ne facă o propunere de aviz. Acesta, dacă Comisia de Bugete va fi de acord, va fi uh, inclus într-o scrisoare semnată de mine pentru a oficializa recomandarea Comisiei Bugete. Inge, Mulțumesc foarte pe scurt. Raportoarea și-a dat într-adevăr o steneală pentru a clarifica care este situația și pentru a asigura că Uniunea Europeană nu va trebui să folosească bugetul comunitar pentru a putea ajuta această agenție care dispune de un buget propriu. Există într-adevăr în a, studiile arată că există azbest și chiar și uh, unde uh, radioactive în, uh, aceste, în această clădire și eu sunt de acord cu ceea ce recomandă raportoarea în uh, acest document. Mulțumesc! Mulțumesc! Inge, chiar că ești foarte precisă și foarte sobră. Poate să vă servească de model la toți, mai ales uh, celor cu spirit latin din această sală, în care mă includ. Raportarea noastră deci cere să dăm un aviz pozitiv și vom face, vom scrie o scrisoare în acest sens. Cine este pentru această propunere cu privire la ISPRA? Împotrivă? Abțineri? Nu se abține nimeni? Bun. Vreau de asemenea să vă spun că s-ar putea să trebuiască să trimitem o delegație la ISPRA pe malul lacului Maggiore, care este unul din cele mai frumoase locuri din lume acompaniați, bineînțeles, de colegii și colegele noastre Itali- din Italia. Da, este o propunere foarte bună. Ce facem însă cu Cosloduyul? Cred că putem și acolo să trimitem o comisie de experți eventual. Bun, mulțumesc. Rămânând deci pe această notă de veselie, vă propun să trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi proiectul de buget rectificativ al Parlamentului European pentru 2010. Am discutat ieri seară cu coordonatorii și în această dimineață și a fost nevoie chiar să discutăm în această dimineață cu vicepreședintele Pitela pentru că am constatat că a existat o problemă de interpretare a regulii de autodisciplină, așa numită regulă de 20%, prin care Parlamentul European se obligă să nu depășească prin bugetul său 20% din cheltuielile administrative ale Parlamentului Euro- ale Uniunii Europene care se regăsesc în categoria 5 a cadrului financiar plurianual. Aceasta este o regulă la care noi ne-am obligat din 1988. În discuția cu privire la raportul domnului Manca pe tema proiectului de buget suplimentar, în ultima noastră reuniune a existat un consens foarte larg între membrii diferitelor grupuri pentru faptul că să acceptăm propunerile făcute de birou, um, pentru că sunt propuneri foarte bune. Ele trebuie însă reduse oarecum pentru ca să putem rămâne în această limită de 20% pe care ne-am impus-o prezentarea care a fost făcută din partea biroului pe această temă de bună credință și vreau să insist asupra faptului că a fost făcută de bună credință, toată lumea este de bună credință în acest domeniu. A existat erori tehnice și nu cred că comisia noastră este cea care a făcut aceste greșeli, oricum nu eram de bună credință acolo. Rolul meu însă de președinte este să vă ajut să luăm o decizie de bună credință și în același timp o decizie foarte informată, o decizie fiind informați. Așadar, votul pentru Comisia de Bugete, votul Comisiei noastre va fi votul corect, indiferent cum va arăta el. Trebuie să fie clar că de bună credință, biroul ne-a prezentat un proiect de buget rectificativ și noi am dezbătut propunerile raportorului nostru, ținând cont de faptul că propunerea biroului se încadra în aceste 20,04% din categoria 5, când de fapt, după ce am verificat cum stau lucrurile, din motive pe care nu trebuie să insistăm acum, am votat un buget inițial pentru 2010, în decembrie anul trecut, care se ridică la 20,2% și nu, așa cum credeam noi, la 19,9%. Suntem deci confruntați cu o situație mai neașteptată, care probabil va cere să rămânem în contact foarte strâns cu biroul, pentru că aceasta este o situație nouă, atât pentru birou cât și pentru noi. Așadar, eu nu-mi fac griji cu privire la rezolvarea situației, pentru că există un consens foarte larg în comisie pentru ca să păstrăm uh, propunerile făcute de birou. Însă, întrebarea pe care trebuie să ne punem noi este cum facem acum să finanțăm aceste măsuri suplimentare și cum vom acționa după ce se va lua decizia în final cu privire la angajamentul de autodisciplină și la pragul de 20%. Pentru că, fără să știm, am depășit deja acest prag. Este, deci, o situație mai neobișnuită. O să-i cer raportorului, mulțumindu-i, bineînțeles, pentru toată activitatea pe care a depus-o, să ne facă propuneri pentru ca să putem uh, vedea dacă trebuie să votăm acum sau dacă dorește raportorul să ne facă eventual altă propunere. Obiectivul este, și o spun de la început, să reușim ca în plenara din februarie să aibă loc votul și vă amintesc că acest vot va fi un vot despre estimările bugetare, care va fi transmis apoi Comisiei uh, Europene, la Comisia Executivă, înainte de o lectură formală din partea Consiliului și a Parlamentului. Deci ne aflăm aici într-o o procedură mai specială, care co corespunde însă prevederilor din Tratatul de la Lisabona. Nu mai există două lecturi propriu-zise, ci există o lectură în plenară care ține de mm, stadiul uh, provizoriu al uh, bugetului și după aceea ar va avea loc un vot în Consiliu și un vot și o lectură formală în plenarea Parlamentului. Vladimir. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi, vă rog, să vă elucidez situația. În octombrie anul trecut am adoptat uh, bugetul Parlamentului European 19,78%. Uh, Întotdeauna asta este de obicei uh, soluția finală și soluția obligatorie. După adoptarea în prima lectură, în noiembrie am avut procedura de conciliere cu Comisia și cu, Consiliu, cu Comisia și Consiliul și ne-am pus de acord ca contribuția noastră pentru uh, modernizarea Europei să fie 126 de milioane de euro la categoria 5, care fusese crescută. Deci bugetul nu s-a schimbat pe total, dar dacă scădem limita superioară, atunci se schimbă, bineînțeles, și raportul dintre uh, angajamentul luat față de plafonul superior. Și de aceea, din 19,87 a devenit 20,02%. Uh, Acesta este stadiul actual care este în momentul de față obligatoriu pentru noi pentru că l-am adoptat anul trecut. Și o ultimă remarcă, limita superioară de 20% din categoria 5 a fost impusă de către noi în 1988. Nu este vorba de o lege, ci este vorba de o uh, un mecanism intern al Parlamentului European pentru ca să ne putem limita pe anumite domenii. Acest mecanism nu se referă la statutul uh, deputaților și, bineînțeles, nu se referă la tratatul de la Lisabona. Numai statutul deputaților în Parlamentul European din anul acesta a rezultat într-o creștere de 44 de milioane de euro. Dacă nu am avea statutul deputaților și nu am avea tratatul de la Lisabona, nu am avea, bineînțeles, nicio problemă cu limita superioară. După reuniunea de astăzi a coordonatorilor, am găsit o soluție pe care aș dori să vă prezint acum. Bineînțeles că am auzit cu toții care este propunerea președintelui pentru anul 2010, am acceptat cu toții această propunere și suntem conștienți de consecințele tratatului de la Lisabona de care trebuie să ținem cont. Am spus de asemenea și că trebuie să păstrăm procentul uh, stabilit din prima lectură, iar propunerea pe care o discutăm astăzi este ca procentul din prima lectură să fie păstrat, după cum spuneam, pentru ca și după tratatul de la Lisabona să avem un buget neutru. Cum putem să facem acest lucru? Fie avem cele trei rezerve, una pentru uh, clădiri, priorități noi și a treia pentru evenimente neașteptate și în cadrul acestor rezerve creăm uh, noi uh, mijloace financiare, disponibilizăm mijloace financiare pentru ca ceea ce am adoptat în primă lectură să poată fi uh, respectat. Acesta este rezultatul uh, reuniunii coordonatorilor și aceasta este prima propunere pe care eu o înțeleg. Sunt deschis însă și la alte propuneri. Dacă cineva dorește să prezinte o, alte propuneri, eu sunt gata să o ascult, bineînțeles. Mulțumesc. Très bien. Alors, euh, je, je, je note les demandes. Mm, foarte bine, am reținut cererea de intervenție, domnule Partas, dar voiam pur și simplu să adaug celor spuse de domnul raportor. Oricum, vă mulțumesc. Bun, ca să mergem repede. După părerea mea, lucrurile se prezintă în felul următor. Iată ce propunere doresc să fac eu pe lângă cele spuse de raportor. Deci să încercăm să respectăm termenele pe care ni le-am asumat și în baza cărora funcționăm și anume să ajungem cu aceste discuții în plenara din februarie. Suntem cu toții de acord să spunem că Parlamentul are nevoie de resurse suplimentare și că propunerile care au fost făcute de către birou sunt pe placul unei uh, majorități a membrilor. Și interesul Parlamentului este ca aceste resurse suplimentare să fie instalate cât mai repede cu putință, de unde și interesul de a respecta acest termen din februarie. Uniunea Europeană a fost criticată îndelung în ultimele două luni pentru încetineala cu care se mișcă, încetineala în arata tratul de la Lisabona de a crea și de a ă, instala noua Comisie Europeană. Deci ar fi păcat ca până și Parlamentul să piardă vremea în capacitatea sa de a se prevala în totalitate de răspunderile ă, care îi revin, asta pentru că nu a recrutat la timp personalul necesar, așadar Eh, noi ținem morțiși să respectăm termenul din februarie. Mai există acest element nou care ne ia prin surprindere și anume biroul suntem noi și eh, ceea ce mă îngrijorează pe mine este să ne întregem în continuare cu biroul. Bun, în momentul în care există cu adevărat eh, diver, divergență de opinie, trebuie să luăm o hotărâre de acord, dar când suntem de acord cu ei, trebuie să evităm aceste conflicte inutile. Acest lucru înseamnă că, așa cum a sugerat și raportorul nostru și în mod deosebit Ioran Ferm chiar a intervenit cu fermitate în reuniunea coordonatorilor pe marginea acestui subiect și Laslo a făcut și el la fel, cred că trebuie să relansăm discuția în mod oficial în cadrul biroului. Așadar, trebuie să organizăm o reuniune de conciliere, ceva de genul acesta, înainte ca poziția noastră să fie trimisă spre a fi discutată și adoptată în plenară. Deci, am respectat calendarul, deci aș zice ca uh, cândva săptămâna viitoare să putem discuta undeva în jur de 3 februarie. Propunerea care a venit din partea raportorului după ce au avut loc discuții îndelungate cu toți coordonatorii va aduce la următorul rezultat și anume adoptăm astăzi va votăm astăzi și adoptăm o serie de amendamente în spiritul discuției care a avut loc data trecută. Apoi, În data de 3 februarie o să organizăm o delegație a Comisiei de Buget și în funcție de rezultatul acestei concilieri Trebuie să vedem dacă va mai fi nevoie de o altă reuniune a Comisiei Buget pentru a se completa și respectiv modifica votul de astăzi. Și acest lucru ar putea să se întâmple uh, luni în săptămâna cu plenara, după care ar urma să votăm miercuri sau joi în săptămâna de plenară. Deci, uh, iată cum văd eu lucrurile. Din punctul meu de vedere, Acestea fiind să spunem uh, lucrurile, dacă va exista un consens în legătură cu etapele următoare, în amendamentele orare, orale care au fost elaborate și care au fost distribuite, ba nu, nu se corectează președintele, nu au fost încă distribuite, există două modalități prin care putem, în care putem comporta, două abordări. Există o propunere din partea raportorului și în care se precizează și se, prin care se supune la vot pe de o parte acordul cu privire la noile măsuri solicitate de către birou în valoare de 13 milioane 400 de mii de euro, însă în același timp acesta necesită ca aceste 13 milioane 400 de de euro să fie finanțate în totalitate din economii făcute din rezerve și care de fapt fac o detaliere a economiilor în funcție de tipul de rezerve. Care este avantajul acestei prezentări? e clar, aș spune eu, măcar sunt precise astfel de prezentări. Care ar fi dezavantajul și a spun acest lucru și în funcție de negocierile pe care le avem cu biroul, o spun public, trebuie să ne pronunțăm în legătură cu economiile pe care trebuie să le facem înainte ca biroul să se ocupe de dosar după ce a fost informat în legătură cu eventualele erori de interpretare care au fost comise. Firește, reacția biroului ar putea fi în acest caz una mai vehementă. Așadar, o altă variantă ar fi ca, în baza amendamentelor depuse de raportor, să spunem că suntem de acord cu uh, exploatarea acestor resurse suplimentare în valoare de 13.400.000 eh, de de euro, uh, și, în același timp, riscăm ca astăzi să nu ne pronunțăm în mod foarte precis în legătură cu modul în care să folosim cele 13 și de a asigura finanțare pentru cele 13,4 milioane și să votăm un amendament în baza căruia Comisia de Buget ar mandata o delegație care să ia legătura cu biroul pentru a clarifica mijloacele necesare pentru a finanța cele suplimentare din partea biroului, cu care noi suntem de acord, asigurând în același timp respectarea regulilor care țin de disciplina bugetară. Fără să ne referim în vreun fel la cifre, tocmai pentru a avea o marjă de negociere cu biroul. Așadar, avem aceste două variante, ori suntem foarte exact, ceea ce înseamnă că asuma o poziție în care Comisia de Buget dorește ca toate resursele suplimentare cerute de către buget să-și găsească finanțarea în economii sau din rezerve, de fapt, și să arătăm în detaliu în ce mod vedem noi această preluare a banilor din diferitele categorii de rezerve, sau putem să ne arătăm intenția de a da unde verde resurselor suplimentare pe care le-a cerut biroul și cu care noi suntem de acord, însă în același timp să spunem că suntem obligați să respectăm regulile de disciplină financiară, deci obligatoriu să respectăm și acel uh, plafon de 20% și să mandatăm în acest sens o delegație. Însă nu luăm acum prin surprindere, nu-i punem pe fugă pe cei din birou ca să se apuce să, uh, de fapt, uh, și aplice o răspundere care le și revine. Dacă, sigur, vor fi puși în situația în care, bun, de voie de nevoie trebuie să găsească de unde uh, să ducă bani pentru noile cheltuieli, făcând economii uh, în alte părți, atunci e treaba lor să vină cu propuneri și e treaba noastră să ne dăm cu părerea în legătură cu ele. Ioran, nu, domnul Portas mai întâi a cerut cuvântul, după care Ioran, după care Inge și apoi Elga de, euh, Haideți să încercăm să fim conciși. Eh, gostaria apenas de dar conhecimento aos restantes colegas da Comissão. Aș fi vrut doar să le vorbesc colegilor de la Comisia Bugete despre faptul că nu sunt de acord cu această abordare, cu acest acord între ceilalți coordonatori și nu sunt de acord pentru că, în primul rând, consider că avem nevoie de personal suplimentar la comisii și la grupuri. Dar cred că este o greșeală politică, cred că este o greșeală operativă să sporim uh, alocația secretarială a, deputaților cu 1500 de euro în 2010. Astfel nu se va rezolva niciuna dintre problemele existente, ci se vor crea probleme care se vor înrăutăți în 2011 și după aceea. Acum, fie că e vorba de 1500 sau de 3000, este total absurd dacă noi încercăm să ameliorăm procedurile legislative, deci sunt împotrivă. Și, de asemenea, sunt împotriva finanțării prin rezerve. În ceea ce privește opțiunea pe care a menționat-o președintele, eu zic că trebuie să specificăm faptul că noi dorim ca fondurile să provină din rezerve și dacă biroul trebuie să uh, vină cu 22 sau 23 de milioane din rezerve, tot vom mai avea o problemă. Fie că avem sau nu curajul să spunem că nu ar trebui să Uh, continuăm în aceste greșeli de statistică. Nu trebuie să ne finanțăm din rezerve până la urmă. Și în niciun caz nu trebuie să sporim alocațiile deputaților cu 1500 de euro. Mulțumesc, spune președintele, mulțumesc pentru claritatea poziției, stimate coleg. Găran Feg. Mulțumesc. Eu vreau să spun că prefer propunerea raportorului cifre cu cifrele respective din trei sau patru motive. În primul rând, mi se pare că e mult mai transparent așa, pentru că spunem exact care este situația și suntem flexibili, că spunem că vom ține cont de rezultatele reuniunii de conciliere și se mai pot depune amendamente după aceea la plenară. În al doilea rând, astfel primim și ocazia de a evita o reuniune suplimentară a Comisiei de Bugete. Dacă optăm pentru acest mandat deschis, ă, e bine, altfel ar trebui să revenim la Comisie ca să luăm o decizie pe cifre. Cred că nu se poate evita, chiar și cu mandatul deschis, o reuniune suplimentară a Comisiei de Bugete, dar pentru mine nu e necesară și de dragul transparenței. Și pentru a evita această reuniune suplimentară, care nu este neapărat necesară, cred că propunerea raportorului cu cifrele menționate de el este preferabilă. Mulțumesc. Da. În... Însă, Goran, trebuie să ținem cont și de faptul că vom avea nevoie de o reuniune suplimentară a Comisiei de Bugete cu excepția situației în care biroul acceptă în totalitate ceea ce votăm noi astăzi. Dacă nu, pentru a ne modifica amendamentele, avem nevoie de o nouă reuniune a Comisiei Bugete. Și vreau să adaug că, ca întotdeauna, la început sunt două opțiuni și se poate găsi între ele o opțiune de compromis. Se poate menționa o cifră fără să se menționeze detaliile și liniile uh, și pozițiile noastre față de rezerve, față de economii până la urmă. Și spun asta ca să vă gândiți cu toții bine. Ingeborg a cerut cuvântul. Mulțumesc. Aș vrea să vă rog să nu mai discutăm sau să votăm, cu atât mai puțin, un document care nu este încă terminat. Cred că nu e nevoie de fapt să votăm acum, pentru că nu este gata. Am putea vota o singură dată la Strasbourg. Eu aș zice să reîntoarcem acest document la birou. Dacă încercăm să mergem acum cu ochii închiși prin acest domeniu, cred că nu este bine pentru comisia noastră. Am o întrebare către raportor. Am primit două documente cu două amendamente diferite orale. Care este cel valabil? Vă rog, puteți să ne spuneți, vă rog, uh, dacă puteți să ne luați uh, în serios ca să putem vota un document care este gata și nu un document care este încă în fază pregătitoare. Aceasta este rugămintea mea. Mulțumesc. Merci, Inge. Euh, monsieur euh, Bocro. Mulțumesc, Inge. Domnul Bocro. Uh, we this issue very much. Am discutat foarte mare amănunt această chestiune la reuniunea coordonatorilor și trebuie să informez pe ceilalți membri ai Comisiei de Bugete că nu s-a ajuns la un consens. Deci nu e cazul să ne prefacem că a fost consens când de fapt nu a fost. Eu nu sunt de acord cu niciun fel de procedură bugetară care ar elimina rezervele, fundamental, pentru că lăsând la o parte Uh, rezervele în sine, este important să se mențină un grad de flexibilitate pentru viitor. Și în această privință sunt de acord cu domnul Portaș, care a spus cât se poate de clar că există și alte moduri de a reduce cheltuielile, mai ales această creștere cu 1500 de euro a alocației pentru secretariat, pentru salariile asistenților. Nu putem susține această creștere deocamdată, și uh, îmi permit să nu fiu de acord cu Göran pentru că nu, uh, nu e vorba aici de o reuniune suplimentară a Comisiei de Bugete. Dacă e nevoie, stăm zi și noapte și discutăm pentru a ajunge la o propunere bună. Și deci, dacă e nevoie de vreun compromis, eu aș susține cea de-a doua propunere a președintelui, care a spus că ar fi bine să avem o des o negociere deschisă cu biroul mai întâi și să vedem ce propuneri s-ar putea să mai apară de acolo și după aceea să avem o reuniune a Comisiei Bugete, fie săptămâna viitoare la Strasbourg sau altă dată și să continuăm după aceea. Mulțumesc! Mulțumesc, stimate coleg, și mulțumesc tuturor colegilor care sunt foarte preciși atunci când îți prezintă poziția. Domnul Godmanis. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că în principal e vorba de două lucruri. Ajungem acum într-o uh, altă situație decât se spusese înainte. Și deci, în principiu, trebuie să fim de acord că ori creștem cheltuielile, ori nu le creștem. Dacă suntem de acord să creștem cheltuielile la rubrica 5, urmează încă ceva. Rezervele din amendamentul oral C, numărul 5, și anume 10,4 milioane din rezerva pentru clădiri și o rezervă de un milion uh, contingentă sunt uh, sustenabile sau nu? Pentru că dacă da și este posibil să le utilizăm, atunci o susține acest amendament oral. Pentru că care ar fi diferența dacă am da un mandat pentru uh, reuniunea de conciliere? Pentru că unii dintre noi vor merge, să spunem. Uh, și ar fi o întrebare în alb. Care, ce vor face deputații care vor merge la conciliere dacă nu e clar ce resurse se pot folosi pentru a crește cheltuielile? Însă dacă continuăm cu această propunere, să se, utilizească aceste, să se utilizeze aceste trei rezerve, deci dacă luăm o decizie politică și grupul de reconciliere pornește cu o origine în alb a acestor bani și nu menționăm ce rezerve sunt, nu va fi ușor nici pentru grup să se exprime. Deci eu înțeleg că e vorba aici de două lucruri, pentru că sunt propuneri de a nu crește cheltuielile, însă am auzit că trebuie să votăm și deci trebuie să știm dacă suntem pentru creștere și în al doilea rând, rezervele care sunt propuse de raportor în amendamentul oral numărul 5, care se află pe una dintre pagini, nu știu care e diferența dintre aceste pagini. Deci, dacă se poate folosi așa, să se folosească și apoi trebuie să ținem cont și de răspunsul Comisiei și al Consiliului. Dacă există doar o problemă, atunci să fie doar o lectură și nu știu, conform noii proceduri, dacă este posibil ca data viitoare să se meargă la conciliere. De exemplu, dacă ceilalți spun că rezervele acestea nu sunt posibile, nu pot fi folosite, atunci mai e nevoie de o conciliere sau nu? Mie mi se pare însă periculos să lăsăm în alb anumite prevederi. Ce facem dacă nu se pot folosi rezervele? Deci, de fapt, eu propun să susținem amendamentul oral C5 dacă suntem de acord politic cu necesitatea de a crește aceste cheltuieli. Însă, din păcate, avem o problemă în legătură cu plafoanele înainte de a uh, discuta despre acești bani. Mulțumesc! Mulțumesc, dragă, drag coleg! Si nous adoptons... Trebuie să înțelegem, domnule Goldmanis, că și dragi colegi și dragi prieteni, dacă votăm precizând exact care sunt liniile bugetare pentru rezerve, pentru ca să economisim uh, mijloace pe care să le folosim după aceea, nu mai avem ce să negociem cu, nego- cu biroul. Mi se pare logic. Dacă dorim o conciliere cu biroul, trebuie să lăsăm totuși o marjă de manevră celor care se duc să negocieze cu biroul. Trebuie așadar să le dăm negociatorilor un cadru de acțiune, dar și limite, bineînțeles. În ceea ce privește noile mijloace, acceptăm 13 milioane 400. În ceea ce privește precauțiile, avem regulile de disciplină financiară de 20%, prag și între cele două putem să vedem de bună credință ce putem face cu biroul. Eu cred că așa putem negocia mai bine decât dacă spunem avem 30 de milioane de găsit și le luăm de aici, de aici și de dincolo. Cred că biroul nu va fi de acord. Cel puțin aceasta nu este o negociere, ci mai degrabă o luare de poziție foarte brutală. Domnul Șurian, Laszlo. Domnule președinte, ascultând această dezbatere, mi se pare clar că întreaga situație este în momentul de față imatură pentru o decizie finală. Deci eu revin la propunerea inițială a grupului meu să amânăm această decizie. Să avem o negociere cu biroul și să revenim după această negociere cu o soluție mai echilibrată. Mi se pare clar că nu vom avea unanimitate. Este normal să fie așa, așa se întâmplă în politică, așa se întâmplă în viață. Dar este evident că există o majoritate pentru a urma amendamentul biroului așa cum a fost el înaintat, pentru că, datorită altor obligații și a tratatului de la Lisabona, avem nevoie de o creștere în anumite linii bugetare, așa cum a propus biroul, și așa cum a fost susținut de către majoritatea grupurilor importante din Parlament. Consecințele acestui deci- acestei decizii sunt însă problematice. Această problemă nu poate fi rezolvată decât mai încolo, nu acum. Dacă acceptăm, și grupul meu nu va accepta, specificațiile liniilor de care vorbim pentru a reduce rezervele din aceste linii, atunci eu cred că nu suntem în poziția să negociem. Deci, în ciuda în simpatiei pe care o resim pentru dumneavoastră, nu cred că este un lucru înțelept. Vă rog să reevaluați situația. Și cred de asemenea că este important și ce a spus domnul Bocut, de ce suntem siguri că rezervele trebuie să fie folosite. Noi nu suntem în poziția biroului care este responsabil cu cheltuirea, cheltuirea banilor să spunem care sunt liniile bugetare care trebuie reduse. Dacă acceptăm punctul 6 din amendamentul oral și anume intenționează să adopte previziunile pentru bugetul uh, amendat, atunci nu are niciun rost să votăm acum pe niciun subiect. De ce să votăm acum? De ce să continuăm în acest proces acum? Eu cred că suntem aici pentru a decide despre domeniile care ne revin nouă. Nu înseamnă că nu avem uh, disponibilitatea să organizăm o reuniune extraordinară când situația e extraordinară. Eu, în principiu, sunt împotriva reuniunilor de luni de la Strasbourg, dar această situație s-ar putea să apară la Strasbourg sau la sfârșitul săptămânii viitoare și atunci sunt de acord. Ar trebui deci să fim gata să ne reunim să decidem. Dar când situația este extraordinară, doar când atunci o majoritate se vede destul de clar, ceea ce nu este cazul în momentul de față. Deci eu recomand să nu votăm. Dacă majoritatea dorește să voteze, atunci noi vom vota împotriva soluției specifice și practic vom vota pentru o reuniune extraordinară. Dar eu nu văd de ce să intrăm acum în detalii pe problemele de bază, în afara faptului că avem un acord, că dorim o creștere a liniilor de care vorbim aici. Mulțumesc! Raportorul dorește să ia cuvântul și apoi vom reveni asupra acestei teme. Vladimir. Uh, ďakujem, pán predseda. Uh, chápem obidva názory, ktoré uh, tu... Mulțumesc, domnule președinte. Înțeleg ambele păreri și opinii pe care le-am auzit acum. Eu aș merge pe calea de mijloc. Eu am o propunere nouă și sper să reușim să găsim un acord. Un lucru este foarte important. Să avem un mandat clar pentru negociere. Dacă nu avem un astfel de mandat, va fi foarte dificil. Și eu cred că ar trebui să spunem că 13,4 milioane de euro sunt necesare, fără să specificăm din ce rezerve trebuie să provină aceste fonduri. Și eu aceasta este după aceea ceea ce aș uh, lăsa la îndemâna biroului care să ne spună unde dorește să găsească aceste fonduri, cele 13,4. Majoritatea este pentru această propunere și la coordonatori majoritatea au fost pentru propunerea aceasta, ceea ce înseamnă că nu trebuie să specificăm noi care sunt rezervele din care să provină fondurile. Eu zic că este o soluție bună și o soluție de plecare bună, zic eu, în general. Mulțumesc, spune președintele, domnul Fernandes, care a auzit pe ultima propunerea raportorului. Da, domnule președinte, până la momentul când auzisem că depășisem regula de 20%, am avut impresia că, de fapt, lumea era de aceeași părere despre situația care s-a creat, pentru că după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, trebuie să ajungem la 13,4 milioane de euro pentru că această sumă va include și 1500 de euro pentru sporirea locațiilor pentru asistenți și am avea de asemenea și buget pentru angajarea noului perso- nou, personal nou la pol- grupurile politice sau în general în secretariate. Cred că este nevoie deci de un consens pe această temă și motivul pe care de vreau să-l invoc este că nu avem încă un uh, consens, de fapt. E nevoie de foarte multă disciplină, 20% dintr-o linie foarte importantă sunt bani foarte mulți, 20% dintr-o sumă mai mică nu va fi suficient însă. Deci, de aceea noi am insistat de fiecare dată asupra unui buget zero. Și de aceea am spus întotdeauna că este nevoie, în primul rând, să știm care sunt cheltuierile fixe în acest moment eu de aceea sunt de acord cu ideea de a avea un mandat foarte clar pentru negociere, dar este evident că pentru ca să existe negocieri va trebui să nu spunem acum unde vrem să facem reduceri. Nu putem spune acum care vor fi rezervele care vor fi afectate, din care vom lua bani pentru aceste fonduri. Deci eu cred că sunt de acord, într-adevăr, cu ce a spus președintele comisiei noastre, că avem nevoie de un mandat pentru delegația noastră cu care să negocieze cu biroul și cred că acest lucru poate să găsească un consens și față de poziția raportorului. Am încercat întotdeauna să ne asigurăm că acest mandat să fie foarte clar această poziție nu este incompatibilă cu reducerile care vor fi făcute din anumite rezerve. Acestea sunt însă încă deschise, nu se știe care vor fi. Cred că în situația extraordinară în care ne găsim acum, trebuie cu toții să fim pregătiți să mergem la toate întâlnirile care vor fi necesare pentru a rezolva această problemă și pentru a clarifica lucrurile într-o manieră care să aducă cât mai mult consens. Mulțumesc, președintele. Da, mulțumesc, dar vă rog să vorbiți mai pe scurt, pentru că nu mai avem decât 25 de minute. Raimer, ai cuvântul. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Având în vedere discuția pe care am avut-o în ultimii 2-3 ani cu biroul, am ascultat diferite uh, argumente și pot înțelege diferite argumente din partea tuturor. Am avut diferite situații în trecut în care biroul încerca să ne pună în fața faptului împlinit cu lucruri care nu erau foarte bine prelucrate, gândindu-se că nu toată lumea are timp să trateze aceste probleme și nu poate rezolva toate detaliile și noi eram întotdeauna fie cei buni, fie cei răi, în funcție de cum mergea povestea. Acum suntem confruntați cu o situație în care s-a calculat greșit și ne-a fost înaintate o, un document pe, acest, pe această bază, ceea ce nu este nici în răspunderea noastră și nici în răspunderea biroului. Eu cred că ceea ce este clar, mai ales în ceea ce privește discuția cu privire la majoritate, pregătirea celei de-a doua lecturi și um, acordul cadru pe care de care avem nevoie, având în vedere tratatul de la Lisabona, ar fi bine să găsim în comisie o poziție care să spună, în primul rând, că vrem să sprijinim o restructurare a bugetului într-o manieră foarte eficientă. Există o majoritate care spune că dorește să respecte uh, pragul de 20% din motivele pe care le cunoaștem. Eu aș zice să nu încercăm să jucăm pe cartea hazardului când votăm, pentru că nu cred că servește la nimic și nici nu cred că este bine să ne împărțim în tabere. Întrebarea este cum putem accepta propunerea domnului Manca. Eu zic că, în orice caz, ar trebui să amânăm acest subiect, pentru că nu cred că în momentul de față suntem gata să îl tranșăm. Și vreau să reacționez uh, și spontan la propunerea domnului Manca. Spune să reducă uh, rezervele cu 13,4 milioane fără să specificăm de unde. Poate că ar trebui să ne gândim să spunem eventual reducând rezervele și sau alte linii bugetare cu 13,4 milioane. Bun, președintele. Și încă ceva, spune domnul Băg. Într-o scrisoare am putea eventual să spunem că suntem în continuare obligați de regula celor 20% și poate că biroul ar putea să mai reflecteze și eventual să vină cu propuneri de adaptare chiar din partea lui. Aceasta apoi ar putea duce la o nouă propunere pe care noi să o discutăm, cu care să mergem eventual în conciliere. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Je suis heureux de... Mă bucur să pot să mă bucur de înțelepciunea cunoscutului meu predecesor, domnul Rainer Böge. Dragi colegi, mai avem 20 de minute. Toată lumea, deci, vrea să ia cuvântul. Trebuie să găsim o soluție. Văd că nu există unanimitate, nu există consens. La sfârșit, sigur că o să votăm și majoritatea o să se impună. Am ținut cont și de ce a spus domnul Porta și de ce au spus și ceilalți colegi. Am reținut că mai multe dumneavoastră au spus că sunt gata să muncească zi și noapte, inclusiv la Strasburg. Și iau la cunoștință că uh, riscați să fiți nevoiți să suportați consecințele Așadar, v-aș face următoarea propunere. Haideți să votăm. Dar nu va fi un vot care să producă niciun fel de urmări juridice. Pur și simplu să dăm un vot orientativ, cu caracter politic. Așadar, aici îi dau uh, satisfacție lui Laslo. Nu ne apucăm acum să votăm spunând că da, o să adoptăm uh, proces, uh, proiectul de buget astfel modificat. Pentru că, dacă facem așa, ori nu ne mai permitem să mai negociem cu biroul, sau dacă într-adevăr chiar vom avea o negociere cu biroul, trebuie să facem anumite concesii, va trebui să prezentăm un vot contradictoriu în două săptămâni și de dragul demnității Comisiei de Buget, aș vrea să ajungem în această situație. Așadar, să votăm, fără niciun fel de urmări juridice, dar să prezentăm un vot care să reprezinte o luare de poziție politică din partea Comisiei de Buget, firește, dacă va exista și o majoritate suficientă. Și în mod firesc, ceea ce îmi propun eu este ca majoritatea să fie cât mai largă cu putință. Dacă am reușit să avem 55 la 45 pe marginea unui astfel de subiect, eu zic că ar fi de dreptul supărător. Deci nu la acest gen de rezultat aș vrea să ajungem. Și eu aș fi ispitit în acest moment să vă propun să votăm prin care să arătăm că suntem dispuși să purtăm o discuție de conciliere cu Consiliul și cu biroul, de fapt, și să specificăm biroului care este poziția noastră din punct de vedere politic în legătură cu proiectul prezentat uh, în baza noilor elemente pe care îl prezintă modul de calcul, așa cum în sfârșit am reușit să-l cunoaștem. Deci, Există un amendament oral care, și o să vă citesc uh, foarte lent, foarte ușor din franceză, Comisia Buget aprobă resursele suplimentare solicitate de către birou în valoare de 13 milioane 400 mii de euro. Pentru că, până la urmă, acesta era, de fapt, sensul dezbaterii noastre și al dezbaterilor și al propunerilor care au fost uh, făcute de către raportor. Mai departe, Comisia de Buget are intenția de a finanța aceste noi resurse din economii echivalente făcute în cadrul bugetului Parlamentului. Adică buget neutru. Deci, intenția este ca aceste noi resurse, 13,4 milioane, să fie finanțate din economii echivalente din bugetul interior, intern al Parlamentului. Și mai departe, am reluat amendamentul oral, ați primit de altfel o variantă în scris, e vorba de amendamentul C și în consecință hotărâte, și deci acum citești în engleză, hotărăște să ofere un mandat delegației Comisiei de Buget pentru o reuniune de conciliere cu biroul pentru a lămuri uh, mijloacele necesare pentru a asuma propunerile biroului, asigurând în același timp respectarea actualelor reguli privind disciplina bugetară convenite de către Parlament. Regulile actuale înseamnă 20%. Vladimir, ce zici? Ja som chcel dať návrh, ktorý je takmer... Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș vrea să fac o propunere foarte similară cu propunerea dumneavoastră. Uh, Trebuie să lăsăm o ușă deschisă, e clar că trebuie lăsată o portiță, nu există nicio îndoială. Deci 13,4 milioane de euro este o sumă pe care trebuie să o scoatem de undeva. Și apoi mai este și problema neutralității bugetului. Ați menționat acest lucru. Dacă avem toate cele trei elemente, e foarte bine și cred că putem adopta astăzi această hotărâre. Mulțumesc, spune președintele. Mai întâi coordonatorii și apoi Inge. Göran. Okay. Ok. Excelent, spune președintele. Laslo. Like to... Aș vrea să clarific faptul că votăm acum în legătură cu un mandat și nu votăm nimic juridic. Asta trebuie să știe toată lumea. Apoi, mandatul trebuie să fie clar, sigur și flexibil. Și această formulă, cea propusă de raportor, și anume că aceasta este suma și suntem gata să negociem uh, din ce surse să uh, o obținem, fără să menționăm că e vorba de rezerve sau de alte surse, cred că aceasta este cea mai bună posibilitate pentru negocieri. Deci, aproape toate detaliile pe care le-ați citit, domnule președinte, sunt bune, dar această versiune simplificată este mai bună, pentru că la negocieri vă va da uh, mai multe posibilități și ok este și răspunsul meu. Mulțumesc. Ceilalți coordonatori? El Helga? Așadar, ținând cont de ce am discutat uh, timp de trei ore aproape, e clar că nu trebuie să votăm astăzi nimic, ci doar să decidem ca organism politic să mergem la conciliere, la discuțiile cu biroul, cu o anumită poziție și apoi să completăm lacuna referitoare la originea celor 13,4 milioane. Este o decizie politică, sigur, mai întâi după aceea vom avea nevoie de o reuniune uh, extraordinară și vom vedea după aceea ce mai facem. Mulțumesc, Helga, de la Liberali. Ok? Ok sunt formidabili. Din, imediat ce le spui că o să fie de lucru toată noaptea, sunt de acord. Doamna Andresen. Mulțumesc, domnule președinte. Repet ce am spus la reuniunea coordonatorilor. După cum au spus domnii Porta și domnul Bocros, nici eu nu sunt de acord cu această creștere. Deci, din punctul meu de vedere, nu are niciun rost să așteptăm negocierea sau să amânăm votul. Eu aș vota astăzi împotrivă. Domnul Bocros a spus că biroul pare să ia decizii uh, la care nu s-au gândit de fapt în amănunt și cred că la fel facem și noi. La reuniunea coordonatorilor eu v-am spus că nu ne-am gândit la ce se va întâmpla dacă decizia va fi să trebuiască să creștem salariile de hotărârea curții va fi că trebuie să creștem cu 3,6 salariile funcționarilor. Deci, uh, propunem ca acea, noi propunem ca această creștere să fie finanțată din economii, dar dacă sunt economii la buget, cred că ar trebui să le folosim ca să finanțăm diferența dintre creșterea de 1,8% și cea de 3,6% a salariilor. Mulțumesc, iată o poziție foarte clară. Domnul Portaș a mai spus că nu e de acord. Deci rămâneți pe poziții. Aveți dreptul să vă schimbați păreri. Nu, nu, sunt de acord cu propunerea dumneavoastră, pentru că îmi permite în prima lectură să, să votez împotrivă, apoi să votez pentru și a treia oară la fel. Și de ce mă refer aici la a treia? Uh, mă permiteți să continu. Aici se include în mandatul uh, delegației la a treia lectură o poziție în legătură cu cele 20 de procente și să nu se ajungă la 20,2 și cu asta aș fi de acord. Foarte bine, deci domnul Portaș este de acord să-i se dea o ocazie suplimentară să voteze împotrivă. Foarte bine. Inge. Vreau doar să spun că uh, sunt îngrijorată de faptul că din ce în ce mai multe decizii sunt uh, luate departe de comisia noastră în niște organisme mai mici și mie mi se pare că aici mi se încalcă drepturile. Cred că nu este suficient pe termen lung ce s-a propus. Nu, Inge, din potrivă. Adică am putea să votăm astăzi fără să fi ținut cont de faptul că până ieri dimineață Niciun membru al biroului și niciun membru al Comisiei Bugete nu știa că lucrăm cu cifre greșite. Deci ce mă interesează pe mine este să respectăm calendarul și să facem în așa fel eu unul respect, și asta este rolul meu, eu respect responsabilitatea fiecărui organ din Parlament. Biroul a fost prost informat și eu trebuie acum să știu care este poziția biroului atunci când va fi bine informat. Dacă la fel, Comisia de Bugete a fost prost informată, trebuie să se pronunță în cunoștință de cauză și cunoscând și noua poziția biroului. Deci eu trebuie să respect aceste constrângeri. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Atunci secretariatul va trebui să discute cu domnul Manca în legătură cu finalizarea exactă a textului pe care îl vom vota. Ceea ce înseamnă că nu supun la vot amendamentele, celelalte amendamente care au fost pregătite, pentru că vom face un vot politic. Și deci, detaliile amendamentelor juridice care vor face parte din proiectul de buget pe care îl vom vota pentru a-l înainta plenului Parlamentului, va fi trimis împreună cu votul juridic pentru o reuniune viitoare a Comisiei de Bugete. După conciliere și după uh, concilierea cu biroul. Raportorul are nevoie de câteva minute în plus. Monsieur vous, vous... Domnule raportor, Eh, pán predseda, myslím si, že sme sa dohodli a že možno... Mulțumesc, domnule președinte. Cred că ne-am pus de acord acum și cred că putem să adoptăm uh, amendamentul oral pe baza a ceea ce am discutat astăzi și astfel vom avea un mandat pentru discuțiile cu biroul. Mulțumesc! Mulțumesc! Bun, să recitim atunci încet propunerea. O parte este în franceză, o parte în engleză. O să citesc încet. Deci acest amendament ar fi așadar singurul vot pe care să îl uh, punem în aplicare. Singurul vot de astăzi, nu? Deci singurul aspect pe care îl votăm nu este vorba de un aspect juridic, este vorba de o situație neprevăzută. Vrem, vrem să discutăm de această situație cu biroul. Deci noi respectăm biroul. Opoziția, bineînțeles că nu ar putea să respecte biroul și nu ar face decât să încurce lucrurile. Oricum, deci, Comisia Bugetară. Uh, pentru bugete adoptă uh, fondurile suplimentare cerute de către biroul în valoare de 13 milioane 400 de mii de euro. Comisia pentru bugete dorește să financeze aceste fonduri prin economii echivalente făcute în interiorul bugetului comunitar, bugetului, mă scuzați, al Parlamentului European. De aceea, Comisia decide să dea mandatul de negociere comis, delegației Comisiei pentru Bugete pentru a intra într-o reuniune de conciliere cu biroul pentru a specifica mai bine decât a clarifica fondurile, mijloacele necesare care um, ar ține cont de propunerea biroului, respectând regulile de disciplină bugetară convenite de către Parlament. De acord? O întrebare din partea domnului Porteș. Da, vreau să vă întreb, la primul paragraf putem să-l votăm separat, vă rog? Pentru că eu sunt de acord cu procedura în sine, dar nu, nu știu, la problema politică eu doresc un vot separat. Aveți, bineînțeles, dreptul la un vot pe părți. Domnul uh, Domnule președinte, pe scurt, vorbim aici despre o delegație care va negocia cu biroul. Ce delegație este aceasta? Uh, uh, da, se va decide, bineînțeles, la reuniunea coordonatorilor. Fiecare va vedea pe cine dorește să trimită din partea grupului său. Oricum, bineînțeles, grupurile uh, relevante în acest dosar vor avea un cuvânt de spus. Domnule raportor? Mulțumesc, domnule președinte. Vreau doar să citesc textul acum, pentru că e vorba de două propuneri. Prima propunere și o să citesc în engleză. Mijloacele propuse de birou, care se ridică la 13,4 milioane a biroului, doresc să financeze noile nevoi din rezerve ale bugetului pentru a respecta neutralitatea bugetară. Acesta a fost prima, primul paragraf și al doilea, același cu amendamentul oral C. Decide să dea un mandat delegației Comisiei pentru Bugete pentru o reuniune de conciliere cu biroul pentru a clarifica mijloacele necesare uh, pentru a accepta propunerea biroului, respectând regulile actuale care se aplică cu privire la disciplina bugetară pentru Parlament. Bun. Într-adevăr, când citește raportorul e mai clar. La primul paragraf propus de raportor. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine e împotrivă? Două persoane împotrivă, abțineri. Bun, se adoptă primul paragraf, al doilea aliniat acum. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Mulțumesc. Abțineri? Se adoptă. Mulțumesc, dragi colegi, într-adevăr o problemă foarte dificilă, foarte delicată și cred că dumneavoastră ați ușurat sarcina președintelui, raportorului și delegației care va fi constituită acum prin poziția pe care ați luat-o acum. Vă mulțumesc. Doamna Vertman îmi spusese că dorește să sublinieze încă un aspect. Poate vreți să faceți acest lucru la următoarea reuniune? Da, da, se poate și la următoarea reuniune. Mulțumesc. Am